Good morning, ladies and gentlemen. It's... Bună ziua, doamnelor și domnilor. E 9 și 3 minute. Vă urez din nou bun venit la o nouă ședință a Comisiei pentru Afaceri Externe. Înainte de a trece la voturi, dați-mi voie să-i salut pe cei trei invitați care se află acolo în dreapta. Este vorba despre trei membri ai Parlamentului ucrainiani care petrec o oră în dimineața aceasta alături de noi, doamna Ziruit, domnul Zoboliev și domnul Bereșuc sunt alături de noi. Bun venit! Trecem acum la votarea electronică. Vom avea parte de un maraton astăzi Vom vota cel puțin o oră și 15 minute, deci trebuie să fim foarte concentrați și să sperăm că vom termina la timp. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, către un nou acord comercial între UE și Turcia și modernizarea Uniunii Vamale. Doamna Cati Piri era raportor. Raportorul dorește să intervină, văd că nu, așa că putem să trecem la vot. Începem. Ați introdus cu toții cartelele în uh, instalațiile de vot? Sper că da. Trecem la amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 15. Nu, compromisul 3. Da? On my list, it's we go to pe lista mea ar urma prima parte de la amendamentul 15. Deci, partea 1, amendamentul 15. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Bine, s-a închis acum. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 7. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Atunci, trecem acum la votul uh, final. Cine este pentru? A, nu. Vot electronic. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis se adoptă. Felicitări raportorului. That's it? Yeah. So then, Montenegro? Yes. We then come to the next item. Continuăm acum cu punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul referitor la raportul privind Montenegru. Raportorul dorește să intervină. Nu, mulțumim, domnule Tenec. Atunci trecem la compromisul 2. Sau începem cu acesta. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Continuăm cu 52. Pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10. Să verificăm? Bine, verificăm votul la amendamentul 104. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 127. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 159. Votul s-a închis. Se adoptă. Continuăm cu 160. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul uh, s-a deschis la 161. Doi colegi dorm în continuare. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate strânsă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, respins. Abțineri, <laughs> respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să-l verificăm pe acesta. 166, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru 27 împotrivă. Trecem la 167 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 176. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul la 179. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 30 pentru, 28 împotrivă. Foarte strâns. Deci se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 cu amendamentul oral 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 3 al domnului Hagi Georgiu. Cine e pentru, împotriva abțineri respins. 4 pentru, împotriva abțineri respins. 5 pentru, împotriva abțineri respins, 6 pentru împotriva abțineri respins, 7 pentru împotriva abțineri respins, 8 pentru împotriva abțineri respins, 9 pentru împotriva abțineri respins, 10 pentru împotriva abțineri verificăm. Votul s-a deschis. 59 de colegi sunt în sală, votul s-a închis, amendamentul e respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 11, votul s-a deschis. Un coleg încă n-a votat, votul s-a închis acum, 31 pentru, 27 împotrivă se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, respins, 13 pentru, împotriva, abțineri, respins, 14 pentru, împotriva, abțineri, respins, 15 pentru, împotriva, abțineri, respins, 16 pentru, împotriva, abțineri, respins, 17 pentru, împotriva, abțineri, respins, compromisul 1 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze. Intervenție din sală fără microfon. Ați cerut o verificare la amendamentul, a votului la amendamentul 14? O, a trecut mult timp de atunci. Bun. Amendamentul 14. Verificăm. Votul s-a deschis. Domnule Fleckenstein, e prea de vreme pentru așa ceva. <laughs> Votul s-a închis. Dar era cam evident, nu-i așa? Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 devine caduc pentru că a fost adoptat 22. 24, un amendament excelent. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? Minunat rezultatul. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Amendamentul 25, așadar, votul s-a deschis. Mai avem nevoie de un vot. Votul s-a închis. Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Un coleg refuză în continuare să participe. Votul s-a închis. 51 de voturi pentru, 6 împotrivă. Iată, raportul a fost adoptat. Vă felicităm! trecem la raportul referitor la raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Domnul Ivo Weigel este raportor, dorește el să intervină? Nu, atunci putem trece la vot. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 8 atunci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 partea 1 de la amendamentul 161, la prima parte așadar, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Totul meu a votat, votul s-a închis, 35 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Trecem la partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 183, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Compromisul 20 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 213, Covacev, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 36 de voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 214, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou. Votul la 215, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 228, vot pe părți, solicitat de către raportor. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 245 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 247 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 248 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 249 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 250 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm votul la 250 amendamentul domnului Castaldo. Votul, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 251 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 252 pentru, împotriva, abțineri respins. 253 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm votul la 253. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 259 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ...283, vot pe părți, două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri respinsă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, trecem la a doua parte de la 300, de la amendamentul 300. Deci partea a doua de la 300. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 301. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 304. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 315. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 315, așadar, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, împotriva abțineri, respins, 318 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru. Against. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Abțineri. Verificăm. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 29. S-a deschis votul. Trei lipsesc, doi, două voturi lipsă. Dacă știi cine sunt aceia care nu votează. Acum toată lumea a votat. Foarte bine. Se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru,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 Partea întâi, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Partea a doua, verificăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul, respins cu 31 la 29. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 8 Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. No, numărul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 10 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Amendamentul 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 11 și 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acest amendament. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci, ajungem la votul electronic final pe proiectul de raport. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 54 la 8. Felicitări, raportorului.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 Trecem la următorul vot, votul pentru com- raportul Comisiei pe 2016 în legătură cu Serbia. Nu există observații, putem începe cu votul. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A fost și acesta adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 72 al domnului Cucan și Bogovici. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic acest vot. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. A fost respins acest amendament. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, cel puțin o, vot, o listă de vot nu este corectă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și trecem la amendamentul oral 2. Pe pagina 5 al doamnei Lunacek. Cine este pentru? Împotrivă?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 Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 174. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 175 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 176 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm, verificăm electronic, 176 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest vot al domnului Castaldo, acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate foarte clară. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. amendamentul 196 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru se adoptă. Trecem la compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 228. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pe amendamentul 228. S-a închis votul. Se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, Nu putem să repetăm votul 229 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 229, nu a fost clar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ...230 pentru, împotrivă abțineri, E la aceeași problemă. Verificăm și 230. Open. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243. Pentru, împotrivă, abțineri, respins foarte clar. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251, nu? 251-252, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254 respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 293 pe pagina 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 294, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 295, respins. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 308, pe pagina 14 al domnului Tanner. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 323 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. 323 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ajungem la considerente. 17 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri respins. 19 pentru, împotriva abțineri. Felicitări. 20 pentru, împotriva abțineri, respins. 21 pentru, împotriva abțineri, respins. 22 pentru, împotriva abțineri, respins. 23 pentru, împotriva. Verificăm 23. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis Votul se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze, s-a respins. Verificăm? Bine, verificăm. 24, s-a deschis votul. Three colleagues still... Trei colegi încă nu s-au mișcat, acum a votat, s-a închis votul, 30 la 28 se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 26. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 29. S-a deschis votul. Întotdeauna lipsește cineva. Oricum, s-a închis votul. 28 la 33 se respinge. Trecem la amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 respins, 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Putem să votăm referirile 1 până la 10 în bloc? Toate ale domnului Vilimski. Cine este pentru aceste amendamente? Cine este împotrivă? Abțineri? S-au respins cu toate toate aceste amendamente. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri respins și numărul 16 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ajungem la votul electronic pe proiectul de raport modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 55 voturi pentru, două voturi împotrivă. Excelent! Trecem la următorul vot asupra proiectului de raport al raportului Comisiei pe 2016 în legătură cu Kosovo. Raportorul dorește să se exprime, nu, dar domnul Panzeri dorește să spună câteva, câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să vă informez că socialiștii și democrații nu vor vota pentru compromisul 4 pentru că nu corespunde exigenței fundamentale a raportului uh, anual. Și Am uh, inițial uh, susțineam aceste, acest compromis atunci când se spunea că cele cinci state membre trebuie să recunoască statul Kosovo, însă acum ni se pare că se face un pas înapoi și din acest motiv nu put, vom putea uh, vota asupra acestui uh, compromis. Deci, domnule Panțeri, ne-ați informat că socialiștii și democrații nu vor vota pentru compromisul 4. Am înțeles. Raportorul, doamna Lunacek. Trebuie să intervin și eu. Ieri la amiază, când m-am consultat cu celelalte grupurile, cu celelalte grupuri, am primit alt semnal de la socialiști că vor Acum am primit alt semnal de la socialdemocrați în ceea ce privește conținutul. Propunerea mea inițială este, era că Parlamentul să încurajeze cele cinci state membre restante care încă nu au recunoscut Kosovo să o facă. Deci acum am decis și eu să pun un minus la acest compromis și să votăm pe amendamente. Îmi pare rău pentru această neînțelegere, însă asta e. Însă poate am putea să uh, avem și o veste bună. Uh, Bangladeshul a recunoscut Kosovo ieri, uh, este al 114-lea stat care a făcut-o, așadar cele cinci state membre pot să urmeze și ele curând. Bun, nu mai există alte observații sau comentarii, așadar putem să începem procedura de vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Respins. 47-48 pentru, Împotrivă abțineri respins, 49 pentru, Împotrivă abțineri respins, 50 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 la 10, o victorie foarte clară. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins foarte clar. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, faimosul compromis 4 nu, îmi cer scuze. Nu, nu, nu, nu, nu. Mai avem alte amendamente. Amendamentul domnului Schaffhauser și Corvin Miche. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 76-77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79-80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotriva abțineri respins. 82-83 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm 82-83. S-a deschis votul. Respins foarte clar. Compromisul 4, așadar, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Compromisul 4. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27 la 25. Bun, așadar, compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111 al domnului Paet, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, amendamentul oral 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, verificăm. Amendamentul al 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 31 a fost respins, dar la mustață. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Amendamentul 142, s-a deschis votul. Un vot lipsă, s-a închis votul și se adoptă 38 la 22. Ajungem la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri, respins. 183 pentru, împotriva abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 197. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 198 pentru, împotriva abțineri. Respins 199 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm 199. S-a deschis votul. Close. Închidem votul acum. Se respinge cu 29 la voturi, împotriva 28. 201 pentru, împotriva, abțineri, respins. 202 pentru, împotriva, abțineri, respins. 204 pentru, împotriva, abțineri, respins. 205 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm aici la 205, verificăm, votul este deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 247 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici la amendamentul 247, deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abține, respins. 249 pentru, împotrivă, abține, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 250. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 252 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 254, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la 256, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doste 60? 260 am votat, spune domnul președinte. No, doar vreau să mă convin că am atenția dumneavoastră, da. 260 s-a adoptat, urmează 261 al domnului Șache pentru, împotriva, abțineri. Verificăm aici. Deschidem votul. Închidem acum votul și se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271, 72 și 73 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins respinse. 274 pentru, împotriva, abțineri, respins. 278 și 79 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 275 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 280 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287, Radoș Iacovcici pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292, vot pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri, respinsă. Verificăm. La partea a doua de la 292, votul este deschis. Și votul s-a închis, vedeți, respins. 293 Milan Mon pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 12. Pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 13. Pentru împotrivă abțineri respins. 14 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 și 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 31. Deschidem acum votul. Închidem votul și se respinge. Numărul 32 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 32. Votul este deschis. Închidem votul acum și se adoptă 29 de voturi pentru, 28 împotrivă. Numărul 5. Împotriva abțin respins. Numărul, numărele 7 și 8 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm aici la 7 și 8. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentele 1, 2, 3 și 4, identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm, deschidem votul. Închidem acum votul. Clar respins. Trecem la votul electronic, votând proiectul de raport în forma modificată. Deschidem votul electronic. Lipsește cineva? Închidem votul. și se adoptă cu 40 de voturi pentru și 12 împotrivă. So, shall we continue? Mulțumesc.

Dear colleagues, it's 20 past 10. Stimați colegi, e 10.20. Domnul Scholz e la vot. No, number 16 is okay. What we will do... Numărul 16. O să inversăm ordinea între 15 și 16 pe ordinea de zi, pentru că doamna Mănescu e prezentă. Punctul 16. Constituirea unor mecanisme care să determine reacția de răspuns a statelor membre la examinarea solicitărilor de azil depuse de resortisanții statelor terțe în respectivul stat membru. Trecem la discutarea avizului AFET privind uh, modificarea regulamentului Dublin, raportoare doamna Ramona Mănescu din partea PPE. După cum știți, conformitor, conform regulii 104, doar amendamentele care refer, se referă la acea parte a propunerii care poate fi modificată sunt admis, admisibile. Dau cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm un text legislativ important și venim cu un aviz. Comisia responsabilă pe fond este LIBE, Ni s-a cerut să modificăm un regulament uh, care dorește a fi o soluție la problema refugiaților. Avem o propunere venită din partea Comisiei care subliniază practic două aspecte principale. Odată scopul principal al acestui regulament de a pune un capăt uh, migrației ilegale și de a o înlocui cu uh, o, mică metodă sigură și legală de acces pe teritoriul european a azilanților și apoi reîntoarcerea a statului de origine a persoanelor care nu se califică pentru protecție internațională. Combinând aceste scopuri propuse de comisie, rezultatul este că singurul mod prin care se poate intra pe teritoriul Uniunii Europene este prin solicitarea de protecție internațională, și, de asemenea, din propunerea Comisiei, vedem că Uniunea Europeană are capacitatea și mecanismul de a rezolva problemele migrației ilegale prin aceste instrumente. Am discutat cu colegii. Și într-o serie de dezbatere am ajuns la concluzia că Nu e vorba doar că în prezent Uniunea Europeană nu reușește să rezolve această problemă, dar în plus o serie de state membre cer un sistem permanent de împărțire a poverii, pe când alte state membre sprijină ideea de a întări și consolida sistemul actual. Există, iată, poziții extrem de controversate și poziții opuse între statele membre pe această temă. Sunt pe deplin de acord că, evident, Textul în forma actuală necesită îmbunătățiri substanțiale. De ce? Bine, trebuie să răspundem uh, la nevoia de reformă fundamentală a sistemului actual. Am văzut că acest sistem nu e nici pe departe perfect, nu e nici pe departe funcțional atunci când apar o serie de crize. Pe scurt, am să prezint principalele aspecte problematice din acest regulament. Odată, mecanismul de redistribuire, Având un caracter automat, acest mecanism nu ține cont de condițiile concrete care există la nivelul fiecărui stat membru în parte și de aceea, în opinia mea, orice propunere care ar viza o redistribuire a acestor solicitanți de protecție internațională între state membre trebuie să țină cont de, specific, de natura specifică a fiecărui stat membru și de capacitatea specifică a fiecărui stat membru. O componentă relevantă în acest sens ar fi rata șomajului. Sunt state membre unde rata șomajului este peste media europeană. De aceea, pentru aceste state membre, evident, ar fi dificil să primească și să ofere adăpost unui număr mare de migranți. Apoi, sistemul de alocare corectivă se bazează pe un mecanism care s-a dovedit a fi complet nefuncțional. Apoi, sancțiuni financiare împărțirea poverii nu poate să înceapă cu sancțiuni financiare de la bun început uh, pentru anumite state membre. Dacă ne uităm cum funcționează mecanismul de relocalizare, ar fi greu să ne imaginăm cum ar putea să fie puse în practică astfel de dispoziții. Prin urmare, o serie de, membre, de state membre consideră că uh, utilizarea unor criterii realiste și voluntare ar fi o soluție și apoi deplasările secundare și la deplasările secundare, apoi uh, criteriile specifice folosite la calcularea contribuției de solidaritate de 250.000 de euro pe persoană. Am discutat asta cu doamna Wikstrom uh, și cei de la LIBE cu greu ar accepta acest criteriu în forma propusă. s-a spus că nu știm care ar fi criteriul aplicabil pentru calcularea acestei contribuții de solidaritate ce urmează a fi impuse statelor membre. O a treia chestiune se referă la deplasările secundare. Instrumentele din text nu sunt neapărat potrivite pentru a pune capăt deplasărilor secundare efectuate de resortisanții statelor terțe. 13 state membre au subliniat deja faptul că, în general, transferurile nu sunt eficiente și deplasările secundare uh, sunt adesea înregistrate după efectuarea unui transfer. Deci nu e nici pe departe ceea ce doream noi să avem uh, pentru a avea succes în acest sens. Apoi sistemul informatic, detaliile privind uh, crearea de sisteme IT pentru înregistrarea și un sistem de alocare automată pentru solicitanții de azil. Aici toate detaliile sunt neclare în text. Deci comisia va trebui să vină cu o clarificare și aici. Apoi regulamentul vorbește de un instrument permanent de redistribuire în loc de mecanisme provizorii pentru situații de urgență. După discuțiile pe care le-am avut, considerăm că putem îmbunătăți textul, cel puțin din perspectiva Comisiei AFET, gândindu-ne că, de fapt, nu discutăm doar o problemă a Uniunii Europene, și anume crearea unui mecanism clar de primire a celor care au nevoie de protecție internațională, dar discutăm și o serie de probleme din afara Uniunii Europene care ar putea fi tratate ca ținând de competențele AFET și aici putem interveni noi și sper să pot coopera de aproape cu colegii mei, raportă din umbră, și cu uh, Comisia Europeană, care este la originea uh, acestui text, Directoratul General pentru Afaceri Interne nu a venit să se întâlnească cu noi. Cei de la relații externe ne-au ajutat, dar cei de la interne încă nu au vorbit cu noi. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Mănescu, pentru prezentarea acestui uh, proiect de aviz. Dau acum cuvântul colegilor. Prima persoană pe listă, domnul Panțeri, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu doamna Mănescu. Într-adevăr, avem în față o propunere deosebit de importantă a Comisiei, chiar dacă în forma actuală este insuficientă și oarecum nepotrivită, pentru că nu reușește să rezolve problemele structurale ale fenomenului migraționist. În uh, pașii ce urmează, va trebui să ne concentrăm mai bine pe această idee de a împărți răspunderea să mă concentrez pe cinci aspecte pe care le consider importante. Odată, mecanismul de distribuție. Nu avem un concept clar de solidaritate în text și trebuie, într-adevăr, ca această răspundere să fie împărțită proporțional în interiorul Uniunii Europene, dar și în afară. Apoi, Conform uh, Dublin 4, competențele sunt cele ale statelor de frontieră. Acestea decid uh, cum alocă uh, numărul refugiaților pe teritoriu atunci când numerele sunt disproporționat de mari. Trebuie să integrăm aici mult mai bine conceptul de solidaritate inclusiv cu elemente obligatorii. Apoi, chestiunea admisibilității sau inadmisibilității, pentru că statele de frontieră, în termeni concreți, sunt cele care trebuie să decidă dacă o uh, cerere poate fi acceptată sau nu. Dacă un solicitant uh, vine dintr-un stat, printr-un stat terț sigur, nu mai poate fi vorba de o împărțire logică a poverii, deci trebuie să vedem cum stă situația și cu lista acestor state terțe. Sigur, trebuie să vedem care este situația minorităților religioase și etnice, pentru că aici situația poate fi diferită. Apoi, chestiunea acestor sancțiuni pe care a menționat-o și doamna Mănescu, avem impresia că ce se recomandă deocamdată uh, e practic echivalentul unei încălcări a drepturilor omului. De ce spun asta? Să introduc sancțiuni pentru a descuraja comiterea de abuzuri, însă, în ultimă instanță, nu se ajunge decât la stimularea deplasărilor secundare, ceea ce înseamnă că persoanele nu mai pot să rămână în țara în care au intrat inițial pe teritoriul UE. Prin urmare, apare riscul de a renunța la o serie de drepturi de care, în mod normal, beneficiază, dincolo de uh, asistența umanitară și uh, sanitară. Uh, și asta ar fi o problemă. Și apoi trebuie de asemenea să avem în vedere o serie de canale alternative. Recursul la ambasade pentru solicitații de azil, de exemplu. Ar fi timpul să abordăm și, așa, și această chestiune. Pentru că altfel, foarte mulți oameni se vor aventura pe mare, pe rute extrem de periculoase pentru a scăpa de anumite conflicte. Trebuie să ne asigurăm că se pot face solicitări către ambasadele sau consulatele statelor membre în state terți și de asemenea, chestiunea protecției minorilor și a grupurilor vulnerabile va fi evident o chestiune pe care va trebui să o mai discutăm și să venim cu o formulare de text mult mai fermă mai târziu, dar trebuie să ne asigurăm că minorii nu sunt transferați nicăieri decât dacă acest lucru este strict în interesul lor. Sunt chestiuni delicate și va trebui să lucrăm îndeaproape cu colegii pentru a veni cu amendamente utile care să îmbunătățească nivelul acestei propuneri. Mulțumim, spune domnul președinte. Următoarea pe listă Doamna Votmans, din partea ALDE. Very much and uh, good morning, colleagues. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați colegi. Din 2014 încoace, toată lumea știe că Europa s-a confruntat cu o criză a refugiaților fără precedent. În 2015, peste un milion de resortisanți ai unor uh, state terțe au cerut protecție internațională în statele membre. Șefii de stat și de guvern uh, au o mare responsabilitate uh, uh, care decurge din faptul că nu au anticipat, nu au gestionat, nu au organizat această criză a refugiaților și tocmai această lipsă de ordine, acest haos a generat temeri în statele membre. Lipsa de gestiune uh, le-a determinat pe statele membre să se reîntoarcă în propriile lor granițe. E clar că Europa trebuie să lupte pentru a recâștiga capacitatea de a, acțiun, de a acționa. S-a pierdut prea mult timp până în momentul de față. E esențială armonizarea dreptului azilului european. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitățile în ceea ce privește sistemul de azil, să reformeze Dublinul, să asigure că ilegale de acces în Uniunea Europeană pentru cetățenii sirieni și să dea dovadă de solidaritate pentru uh, statele membre. Această propunere de, a Comisiei, așadar, în contextul dat, reprezintă un pas înainte. Dar Comisia ar fi putut da dovadă de mai multă ambiție pe marginea două aspecte care uh, vor fi puse în discuție de, de către mine astăzi. În primul și în primul rând, mecanismul de relocare. Ce se întâmplă astăzi în Italia sau în Grecia ne privește pe noi toți, nu doar pe aceste state. Imensa majoritate a migranților și refugiaților ajung în aceste state din motive pur și simplu geografice. Un alt aspect foarte important pentru mine este aspectul legat de minorii neînsoțiți. E nevoie de măsuri concrete, țintite, care să ne ajute să îmbunătățim maniera în care sunt tratați uh, copiii, Uh, ajunși astfel pe teritoriul statelor membre. E importantă aplicarea tuturor uh, acordurilor internaționale uh, ratificate și semnate de către statele membre ale Uniunii Europene. Săptămâna trecută am fost la Dunkirk și dați-mi voie să vă spun că dacă mi-aș trata și eu câinii de acasă, așa cum sunt tratați copiii acolo, ei uh, sunt absolut convinsă că toate asociațiile de protecție a animalelor ar veni la, la mine acasă și mi-ar reproșa asta. Dar iată că nu se întâmplă același lucru cu copiii sau în cazul copiilor. Duceți-vă acolo să vedeți cum anume îi tratează francezii pe minorii neînsoțiți. Bine, asta era uh, până la urmă un comentariu uh, adiacent, dar vreau să-l fac. Totuși, Susțin raportul doamnei Mănescu, dar cu toate acestea voi veni uh, cu o serie de amendamente menite a întări propunerea Comisiei, în special în ceea ce privește accesul legal și sigur pentru refugiați. Mulțumesc! Mulțumim. Urmez, urmează doamna Valero în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul Dublin trebuie să fie modificat și tot discutăm despre asta de ceva vreme încoace. Sistemul n-a funcționat, n-a funcționat niciodată și nu funcționează cu atât mai, sau funcționează cu atât mai puțin în contextul crizei refugiaților cu care ne confruntăm de ceva ani încoace. Dar a sugera un caracter voluntar al partajării poverii, eu nu am încredere în așa ceva. Eu cred că trebuie să existe un mecanism de, responsabili- de redistribuire. Nu e vorba despre o povară aici, e vorba despre o responsabilitate pe care fiecare dintre noi, fiecare dintre statele membre trebuie să și le asume. Uh, nu e vorba despre o povară care trebuie să fie pusă în cârca al cuiva. Deci cred că trebuie să ne schimbăm până și terminologia. Hai să nu vorbim despre partajarea poverii, ci despre partajarea răspunderii, responsabilității. Eu cred că sistemul trebuie să fie obligatoriu. obligatoriu dar uh, totul depinde și de capacitățile de primire din diferitele state membre și trebuie să existe Uh, sisteme de verificare a celor care solicită azil. Um, din păcate, nu toate statele membre dispun de astfel de sisteme menite a verifica solicitările de azil. Ei bine, deocamdată nu știu cum anume voi putea include toate aceste comentarii ale mele cu mandatul care revin, revine comisiei noastre. Dar, după cum au spus și alții deja, trebuie să privim uh, pachetul uh, privind azilul uh, ca un pachet integral și primim o serie de texte pe care trebuie să le analizăm în momentul de față. Se vine cu propunerea în anumite acte legislative de introducerea unei vize umanitare, spre exemplu. O viză umanitară care ar putea să fie obținută la ambasadele din afara Uniunea, Uniunii Europene. Se tot discută despre subiectul acesta cu Consiliul de câțiva ani încoace, dar iată că nu am, putea, nu am putut să ajungem la un, un rezultat. După aceea, uh, da, lista statelor sigure e importantă. Nu prea știm care sunt însă statele acestea cu adevărat importante, dar e clar că subiectul acesta ține de activitatea comisiei noastre. Uh, trebuie să facem distinția între solicitanții de azil și migranții economici, dar din păcate mulți dintre solicitanți uh, intră în ambele categorii. Spre exemplu, afganii sunt uh, considerați la început a fi uh, migranți economici și uh, sunt trimiși acasă din motivul acesta. Dar problema e aceea că mm, nu peste tot rezultatul analizei solicitării de azil este aceeași. Deci, iată, este același. Iată, avem multe de făcut, sunt multe teme pe care ne putem uh, apleca atenția și asta vom încerca să facem prin amendamentele noastre. Mulțumim, uh, stimată doamnă. Urmează domnul Epitideios. Vă mulțumesc, domnule președinte. Maniera în care am uh, făcut față acestor valuri de migranți legali și ilegali în Uniunea Europeană și sistemul de azil, ei bine, și-au dovedit limitele. E clar că n-am dat dovadă de eficiență. Trebuie să clarificăm uh, lucrurile pentru a putea face fața acestui val de migranți uh, ilegali. Nu le putem oferi uh, azil tuturor migranților care iau cu asalt statele membre aflate la granițele externe, precum Grecia și Italia. Pentru că, um, până la urmă, statutul de azilant trebuie să le fie acordat celor care într-adevăr uh, sunt urmăriți, care riscă să fie torturați sau chiar omorâți în cazul în care se întorc în patriile lor. Deci trebuie să facem uh, distinția aceasta între migranți, între refugiați. În plus, toate statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate vis-a-vis -vis de statele aflate la frontierele externe ale Uniunii Europene, pe cum Italia sau Grecia constatarea aceasta este, trebuie să fie făcută de toată lumea. Trebuie să acționăm rapid, trebuie să redistribuim cu, rapid toți acești solicitanți de azil și toți refugiații. Toate statele membre trebuie să fie implicate pe baza unui sistem uh, echitabil. Nu putem permite ca unele state membre să dea dovadă de bun, bunăvoință și în același timp altele să nu accepte pe nimeni sau aproape pe nimeni pe teritoriile lor. Statele membre care acordă acest drept de azil nu, nu mai pot să o facă după bunul lor plac și nu mai pot să aștepte până în momentul în care vor transfera uh, migranții la granița externă a Uniunii Europene. Nu trebuie să le mai permitem statelor membre să facă ce vor, ce le taie capul, ci avem nevoie de un sistem cât se poate de clar. Mulțumim. Mai există persoane care doresc să intervină? Văd că nu. Atunci vă reamintesc că Termenul de depunere a amendamentelor este data de 3 martie și probabil că vom vota la LIBE și la AFET acest raport pe 10-11 aprilie. Trecem acum, sau ne întoarcem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Domnul Scholz, Scholz ni s-a uh, alăturat. Iată, Uniunea Europeană și Mongolia au negociat un acord cadru de parteneriat în 2013. Acesta a fost uh, semnat în 2013. Uh, am uh, discutat subiectul acesta la ultima sesiune plenară din Strasburg și uh, am salutat până la urmă evoluțiile înregistrate, uh, înregistrate în Mongolia. Astăzi vom discuta despre un prim amendament adus acestui acord uh, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Îl ascultăm acum pe domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați dat o fată de înțelegere, trebuia să fiu la vot la INTA. Prin urmare, iată, îmi dați acum ocazia de a face prezentarea acestui raport sau proiect de aviz aviz, nu prea mai avem ce sau nu mai am ce să adaug la cele spuse de către dumneavoastră, domnule președinte, după votul încununat de succes, uh, succes în ceea ce privește poziția Parlamentului European cu privire la acest acord de parteneriat și uh, cooperare, trebuie acum să ne dăm acordul în ceea ce privește mm, amendarea acestui acord cadru pentru a se ține uh, seama de aderarea Republicii Croația la UE. Eu recomand uh, Uniunii Europene, respectiv Parlamentului European sau Comisiei AFET, să își dea uh, consimțământul la această modificare și deci să aprobe poziția Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! vrea cineva de la vreun alt uh, grup politic să intervină? Văd că nu. Niciunul dintre raportorii din umbră nu vor să intervină. Termenul de depunere a amendamentelor este 3 martie, ora 12. Vom vota fie pe 20, fie pe 21 martie în comisia noastră, iar în plenară vom discuta raportul uh, în sesiunea din mai. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 17. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Trebuie să uh, discutăm un proiect uh, de raport cu privire la modificarea regulamentului uh, financiar. Este vorba despre un dosar foarte important, uh, foarte complicat, dar esențial pentru AFET, pentru că până la urmă aceste norme financiare uh, stau la baza acțiunii rapide și eficiente a Uniunii Europene pe plan uh, extern. Flexibilitatea, simplificarea stau la baza acestei propuneri. I-aș da cuvântul domnului raportor, domnului Cristea, pentru a prezenta. Nu știu unde este. A, vă căutam. Aici sunteți. Vă mulțumesc. Competențele noastre sunt limitate în acest context, dar, după cum ați spus prea bine, dosarul acesta este absolut esențial pentru comisia noastră, pentru că modificările normelor financiare au un efect cât, cât se poate de clar și direct asupra capacității Uniunii Europene pe plan extern. Revizuirea acestor norme financiare uh, generează sau dorește să genereze simplificare și uh, eficiența bugetului general. Dintr-o perspectivă generală, bineînțeles, ne dorim și noi simplificare, flexibilitate, etc. Cu toții suntem de acord că regulile trebuie să fie simplificate, iar în același timp uh, gestiunea uh, bugetară să fie una mai flexibilă. Lucrul acesta este absolut import, esențial pe planul relațiilor internaționale. Dar flexibilitatea și sim, uh, simplificarea nu trebuie să aducă atingere principiilor și valorilor uh, Uniunii Europene, nu trebuie să aducă atingere transparenței și rolului Parlamentului European și, în al treilea rând, nu trebuie să aduci, aducă atingere instrumentelor în vigoare ale Uniunii Europene și fondurile aloca, fondurilor alocate lor. Acum, trecând la punctele pe care ne vom concentra noi, aș uh, spune următoarele. În primul și în primul rând, ne-am uitat la instrumentele de finanțare externă. Vorbesc despre orice fel de instrument de preaderare, de, de cooperare pentru dezvoltare. Eu cred că dispozițiile de flexibilitate ar trebui să fie îmbunătățite. Să nu uităm că Există în continuare o serie de fonduri nealocate la aceste instrumente care pot fi reportate. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt uh, alocate în direcțiile potrivite uh, și pornind de la metodele potrivite. După aceea, un alt subiect uh, interesant pentru noi este cel al fondurilor fiduciare. Transparența și responsabilitatea sunt esențiale, răspunderea. Aceste fonduri uh, fiduciare pot oferi asistență suplimentară în anumite situații, dar pun și o serie de impo întrebări uh, importante și rolul Parlamentului European este de subliniat aici. După aceea ne-am uitat la sau am analizat licitațiile în contextul acțiunilor externe, pornind uh, de la PESC și uh, PESA. Noi uh, considerăm că um, modificările nu trebuie să aducă atingere dezideratelor acestor, acestei politici. Cam acestea ar fi punctele pe care m-am concentrat eu în proiectul meu de aviz. Eu consider că Până la urmă, proiectul meu de aviz este un, o bună bază de plecare pentru discuțiile viitoare pe care cu siguranță le vom purta. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare contribuțiile, comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Vice Chair, for your... Vă mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum le dau cuvântul colegilor. Urmează domnul Preda. President, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-mi exprim satisfacția în legătură cu faptul că discutăm astăzi de revizuirea regulilor financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Însă doar, sunt prezenți doar 10 dintre cei mai mulți de 60 de membri ai comisiei noastre. Este totuși un subiect foarte important în interiorul comisiei noastre, eu sunt ca fost raportor pentru buget în cadrul comisiei noastre, am solicitat în repetate rânduri să se revizuiască aceste reguli pentru a se flexibiliza, în, pentru a fi mai adaptate uh, situației de pe teren. Trebuie să avem o flexibilitate mai mare în uh, acțiunile externe externe, avem nevoie de flexibilitate pentru a putea acționa rapid și eficient. Acestea fiind spuse, trebuie să fim atenți unde căutăm resursele necesare, acestei flexibilități. Un, o modalitate ar fi uh, resursele alocate statelor candidate, poten, potențial candidate sau din politica de vecinătate. Nu trebuie să periclităm uh, speranțele pe termen lung. Trebuie să ne gândim și la flexibilitate și să păstrăm nivelul de implicare în uh, alte state. Nu trebuie să sacrificăm uh, statele vecine. Acest lucru mi se pare foarte important există și comentariile Curții de Conturi care spune că trebuie să se simplifice regulile. Un al doilea punct în legătură cu care ar trebui să ne uh, gândim este mm, îmbunătățirea funcționării. Uh, uh, acest, sunt aceste fonduri fiduciare, trust funds, care trebuie să clarificăm ce se întâmplă cu fondurile actuale înainte de a ne lansa într-o modificare a statutului lor. Îi mulțumesc domnului raportor, domnul Andy Cristea, pentru amendamentele sale care deja merg în direcția pe care tocmai am menționat-o. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Preda. Urmează doamna Lözing. Vă mulțumesc foarte mult. Nu am uh, citit în detaliu cele 250 de pagini ale regulamentului și, de, și prin urmare comentariile mele sunt oarecum limitate. Mulțumesc raportorului pentru propunerile sale. Aș dori să spun și că susțin o serie de propuneri, în special în ceea ce privește flexibilitatea cheltuielilor. în uh, instrumentele de finanțare externă. Susțin de asemenea și controlul parlamentar asupra fondurilor fiduciare. Guengel susține această idee în ceea ce privește pozițiile mai critice evalu- evalu- în legătură cu evaluarea generală a fondurilor fiduciare. Nu suntem de acord uh, Facilitatea de pace pentru Africa este finanțează, de fapt, antrenamentul militar, ceea ce nu ne mulțumește. Am dorit ca acest fond fiduciar să fie șters din uh, regulament. Nu există niciun control parlamentar uh, adecvat asupra acestui fond fiduciar și cred că amendamentul 6 nu va fi suficient pentru a răspunde preocupărilor noastre. Avem nevoie de ceva mai definitiv și mai semnificativ. Cred că există o formulare puțin vagă aici, pentru că antrenarea forțelor locale sau a jandarmeriei, forțelor polițienești, poate să beneficieze de, un, de o finanțare uh, uh, financiară, însă aceste forțe polițienești pot să fie de fapt și forțe paramilitare. Trebuie să existe o demarcație clară între operațiunile civile și cele militare. Până în 14 martie vom fi redactate amendamente pe care vi le vom trimite. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai dorește altcineva să intervină. Nu? Atunci vă comunic că termenul pentru amendamente va fi 14 martie. Votul la AFET va avea loc în 11 aprilie, probabil. Mulțumesc, iar acum ajungem la punctul 18, o informare cu privire la vizita delegației Comisiei AFET în India în 21-24 februarie. Stimați colegi, misiunea ad hoc AFET în Misia, în, în India, s-a bucurat de participarea a șase membri, domnul Cristian Preda, eh, Diana Sovcu, Nina Gil, Iolainen și domnul Pulmas, domnul Pașir, trebuia să ni se alăture, însă nu și-a primit viza pentru India la timp. Regret eh, cele întâmplate și am eh, transmis acest lucru și interlocutorilor noștri indieni. Această vizită a fost o urmare a summitului UE-India de la Bruxelles de anul trecut în cadrul parteneriatului nostru strategic cu obiectivul de a aprofunda dimensiunea parlamentară. Delegația permanentă pentru India și Comisia pentru piața interne și au trimis delegații în subcontinentul italian, indian în paralel, acoperind o serie largă de probleme și întâlniri cu diversi omologi. Cred că delegația ANFET a purtat uh, dezbateri fructuoase, dar câteodată cu probleme la Delhi, cu oficiale ai guvernului, cu Parlamentul Indian, cu societatea civilă, dar și cu reprezentanți ai think tank-urilor. Nu au fost acceptate toate solicitările noastre de reuniuni, însă am avut posibilitatea să ne întâlnim cu președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Indian, domnul Shashi Terua, și ne-am întâlnit și cu Consilierul Național pentru Securitate, ne-am întâlnit cu domnul Avent Patacaria, vicepreședintele instituției guvernamentale pentru transformarea statului și ne-am întâlnit și cu ministrul pentru femei și dezvoltarea copiilor. Ne-am referit la probleme de interes comun și provocări, inclusiv angajamentele asumate la summitul UE-India din martie 2016. Pe lângă dezbaterile în legătură cu relațiile UE-India, am pus accentul pe un dialog aprofundat în legătură cu eh, recunoașterea reciprocă, Uh, Rusia, pacea, securitatea, cooperarea multilaterală. Am pus accentul și pe securitatea regională, contraterorism, non-proliferarea nucleară, lupta împotriva piraților și promovarea uh, drepturilor omului. Concluziile din această misiune vor informa raportul domnului Preda în legătură cu relațiile uh, politice ale UE cu India, care este în curs de pregătire. În discuțiile noastre și la conferința de presă am uh, arătat că ne-am dorit să aibă loc un nou uh, summit UE India în uh, acest an, în septembrie, în India, însă acum vrem să facem un pas înainte în legătură cu acordul bilateral de uh, liber schimb pe care îl discutăm de ceva vreme. Următoarea misiune va, va avea loc în Pakistan în 27 aprilie și bineînțeles că vă va fi transmis programul exact momentul în care acesta va fi finalizat. Atât din partea mea, acum dau cuvântul celorlalți participanți la misiune. Îi dau cuvântul domnului Cristian Preda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum tocmai ați spus, am fost la New Delhi și trebuie să spun că vizita a fost foarte diferită de ceea ce ne imaginam. Și cred, pe baza micii experiențe, mici experiențe pe care o am ca membru al AFET, cred că a fost cea mai proastă vizită uh, pe care am avut-o în ultimii ani. După cum ați spus, am, ne-am întâlnit uh, cu omologii noștri din Comisia pentru Afaceri Externe și în special domnul Șașit Tarun. Ne-am întâlnit, am întâlnit cu un ministru ne-am întâlnit cu responsabilul pentru concepția politicilor guvernamentale în cadrul unei instituții specifice Indiei și ne-am întâlnit de asemenea cu responsabilul pentru securitate din partea guvernului, însă atât. Nu ne-am putut întâlni cu nimeni de la Ministerul Afacerilor Externe nu am putut să avem nicio reuniune cu președintele Parlamentului, cu toate că am solicitat această întrevedere. Nu am fost primiți de prim, primul ministru, cu toate că înainte de vizită aveam acest punct în program. Nu din cauza că ar fi fost indisponibil. Erau în țară. Câteodată se întâmplă că vizitezi un stat, însă ministrul de afaceri externe este la ONU nu poate să își amâne această vizit, vizită pentru că vine o vizită a Parlamentului European. Acești miniștri erau în țară, unii erau implicați în campania electorală, însă unii nu au vrut pur și simplu să se întâlnească cu noi și mi se pare foarte grav. Am transmis acest lucru și ambasadei Indiei de la Bruxelles, pentru că pentru mine a fost un gest uh, Um, care nu dă notă foarte pozitivă în cadrul relației noastre speciale cu India, că nu am fost uh, primiți de niciun responsabil al Ministerului de Afaceri Externe. Și nu, este o problemă, nu a fost o problemă de indisponibilitate, dat fiind că au existat uh, întâlniri în altă parte, erau în țară. De altfel, cred că ar trebui să nu mai plecăm înainte de a avea confirmări ferme și clare, pentru că altfel am fost puți, puși și într-o situație jenantă, am, jenantă, am, a trebuit să așteptăm uh, o zi întreagă pentru a primi un semn din partea uh, Mm, Parlamentului dacă vom fi primiți sau nu de președintele Parlamentului. Asta pe partea formală. O parte la fel de importantă este conținutul. Am putut să constatăm o serie de reticențe, inclusiv în uh, rapoartele, în reuniunile pe care le-am avut, foarte multe reticențe în legătură cu uh, poziția noastră de principiu, interesul nostru în contextul politicii externe pentru drepturile omului. Deci, uh, mi s-a părut că partenerii noștri din India au fost foarte jenați de faptul că am declarat public la conferința de presă că pentru noi, toată lumea știe, pentru noi politica externă și drepturile omului merg mână în mână. Acest lucru a fost uh, incomod pentru ei, ceea ce mi s-a părut deja un punct uh, uh, foarte uh, grav în legătură cu parteneriatul nostru strategic. Însă nu am putea să ignorăm acest uh, fapt și aceste principii instituționale. Avem două comisii, apărare și securitate și drepturile omului. Așadar, nu putem să ignorăm drepturile omului. Așadar, bineînțeles că în conversațiile noastre cu membrii Comisiei AFET am ridicat acest punct Însă ei ne-au spus că drepturile omului țin de politica internă și nu vor să discute acest lucru. Ultimul punct, domnule președinte, diferențele foarte importante în legătură cu relațiile cu Rusia și cu Statele Unite. pentru interlocutorii noștri indieni, atunci când am putut întâlni cu aceștia, relațiile cu Rusia și sancțiunile cu Rusia mm, pun o problemă pentru India și cumva încurajăm Rusia să se apropie de China. Deci, pentru ei este un motiv de reticență, cu atât mai mult cu cum văd relația între China și Pakistan ca fiind foarte strânsă și deci periculoasă pentru interesele Indiei. Faptul că am sancționat Rusia încurajează, în definitiv, o alianță între Rusia și China, care energizează foarte mult vecinii pakistanezi în acest conflict foarte important pentru India. Și închei. Ne-am exprimat toată disponibilitatea, interesul pentru a dezvolta o relație solidă între Uniunea Europeană și India. Interpretarea mea, sentimentul meu este că India nu ne consideră un inter, interlocutor prioritar în momentul de față. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Thank you, Mr. Preda. Mulțumim foarte mult, domnule Preda. Se spune în Germania că paharul este fie jumătate plin, fie jumătate gol. Și eu încerc să formulez în mod foarte. ce am, ce am încercat să spun eu foarte diplomatic. Dumneavoastră ați spus mult mai deschis, însă discutăm despre aceeași uh, mm, vizită. Mulțumesc pentru contribuții. Eu, Leinen. Um, Christian Preda hat sich ja jetzt und Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Preda s-a plâns Într-adevăr, uh, calendarul trebuie să fie uh, confirmat. Din păcate ne-am confruntat și în trecut cu situații de genul acesta. Am tot atras atenția asupra subiectului ăsta. Am avut însă de data aceasta trei delegații uh, aflate în același timp la New Delhi, ceea ce a generat un stres și pentru, pentru autoritățile de acolo. Mi-aș fi dorit să existe o, o altă și o mai bună coordonare între diferitele delegații sau comisii ale Parlamentului European. Dar mă rog, aș vrea și eu să menționez câteva lucruri care au rămas în uh, memoria mea. Voi începe de la parteneriatul strategic UE-India pe care ni-l dorim. Au existat câteva discuții uh, conform căreia acestui parteneriat, cărora acestui parteneriat nu există pentru că nu are consistență, nu are conținut. În momentul de față, India se concentrează pe securitate. Este vorba de relația cu China, cu Pakistanul și în acest context securitatea este primară pentru indine, indieni și Uniunea Europeană nu poate să-i ajute în sensul uh, asigurării securității. Cam aceasta este până la urmă situația. Ne, ne consideră a nu fi parteneri strategici în domeniul securității și tocmai de aceea se concentrează mai degrabă pe Statele Unite ale Americii. Asta am înțeles eu acolo. După aceea am înțeles uh, că există o afinitate foarte interesantă între elita indiană și Rusia. Are um, niște rădăcini istorice această afinitate. Ați constatat cu siguranță reticența uh, indienilor când am încercat să punem uh, în discuție problema Crimeei. După aceea, am încercat să discutăm despre importanța democrației la nivel uh, mondial. S-a pus în discuție o eventuală axă Uniunea Europeană, India și Japonia, un fel de axă uh, care ar uh, fi menită a uni niște democrații în uh, lupta aceasta împotriva autocrațiilor și dictaturilor care încep să înflorească cam peste tot în uh, lume. În acest sens, în sensul acestei axe, într-adevăr, India, democrație fiind, ar fi un foarte important partener, partener pentru Uniunea Europeană. După aceea am discutat și cu organizațiile care luptă pentru protecția drepturilor omului. Am, ne-am dat seama că uh, India are multe fațete din punctul acesta de vedere. Am înțeles de asemenea că guvernul actual acționează altfel decât uh, guvernele anterioare. Uh, foarte rapid uh, te transformi într-un dușman al națiunii. Am văzut asta în mass media, au existat tot felul de articole care îi con- condamnau uh, pe, uh, condamnau anumite personalități și îi acuzau că ar fi uh, împotriva națiunii. Și cam asta este, până la urmă, cam asta este conceptul proferat de către guvernul actual, care, e drept, limitează mult uh, sfera de acțiune a organizațiilor de protecție a uh, drepturilor uh, omului. După aceea, în ceea ce privește Pakistanul, ni s-a reproșat că suntem uh, tăcuți când vine vorba despre acțiunile reprobabile ale Pakistanului pe teritoriul indie, indian. Trebuie să discutăm, să vedem dacă într-adevăr e chiar așa. Uh, Ni s-a repre, reproșat de asemenea că am acordat acea, acel sistem de preferințe pentru uh, Pakistan, GSP+, uh, în același timp însă nu l-am, uh, l-am acordat indienilor același statut. Și, într-adevăr, există argumente care vin în susținerea acestei critici. După aceea, acordul comercial, mi se pare că mai e mult timp până, acesta, până ca acesta să fie încheiat în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să recunoaștem că comerțul dintre India și Uniunea Europeană nu este suficient de, nu are o suficientă amploare pentru uh, a încuraja discuțiile pe tema acestui acord comercial. Cu siguranță, mă rog, discuțiile vor continua în, în viitor, dar nu vor fi neapărat uh, încununate sau pline de conținut. Uh, n-am mai mers la Bombay, Bombay într-adevăr, dar eu consider că am avut suficiente subiecte de discuție la New Delhi. Și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezidiul uh, pe care l-ați exercitat asupra acestei delegații. Mulțumesc foarte mult, domnule Leinen, pentru aceste com comentarii cu care sunt întru totul de acord. Uh, da, într-adevăr, uh, paharul a fost mai degrabă pe jumătate gol Um, există câteva critici pe care va trebui să le luăm în considerare pentru viitoarele delegații, dar, după cum spunea domnul Leinen, nu e întotdeauna ușor să obținem acele confirmări ale unor întâlniri și, în plus, situația este cu atât mai dificilă uh, în cazul în care, în aceeași săptămână, trei delegații ale Parlamentului European merg în India. Trecem acum la următorul vorbitor, domnul Bashir, care, din păcate, nu a fost uh, alături de noi în India pentru că nu a obținut viza la timp. Aveți cuvântul. Chairman, I... Domnule președinte, chiar doream să merg în această vizită și pentru mine a fost o foarte mare dezamăgire uh, eșecul de obține viză. Vă spuneam de fapt că aveam bănuiala că nu o să primesc viză la timp. Nu era niciun motiv să nu fie eliberată viză la timp. Colegii mei care au trimis mai târziu decât mine cererea de viză, au primit-o. Și erau mulți care nu aveau nevoie. Și atunci de ce nu mi s-a dat mie o viză? De fiind român, spune domnul Preda, n-am avut nevoie de viză. Domnule Preza, vă rog, lăsați-l să... Da, unele țări au nevoie de vize, altele nu. Domnule Bașir, vă rog. Practic, unii dintre colegii care au uh, avut contacte cu excelența sa Majiv Singh uh, n-am primit viza pentru că am vorbit uh, destul de mult despre încălcările drepturilor omului în Cașmirul administrat de India. De aceea mi s-a refuzat viza. Ca membru al Parlamentului European, venind dintr-o circumscripție în care există mulți, multe persoane de origine din Kashmir și care acum locuiesc în Yorkshire, este datoria mea să reprezint pe acești alegători. În fiecare săptămână primesc mesaje din partea acestor alegători care îmi vorbesc într-una despre încălcările drepturilor omului care au loc în Kashmir. Se folosesc arme de foc, muniție, specifică ce a dus la mii de răniți. Mulți și-au pierdut vederea din cauza acestor alice. Mulți au fost răniți, alții sunt în închisori. În acest stat nu sunt permise vizitele, vizitele din afară. Dacă veți încerca să mergeți în Kashmir, o să vi se refuze accesul acolo. Națiunile Unite au cerut ca o misiune lor să, vizite, să viziteze Cașmirul și li s-a refuzat această vizită. O țară care se dorește a fi printre democrațiile de frunte din lume ar trebui să dea socoteală pentru încălcările drepturilor omului. Și n-ar trebui să fie atât de susceptibil că atunci când un membru al Parlamentului European cu opinii specifice vine cu întrebări în legătură cu Uh, uh, ce fac ei în materie de drepturile omului, să-i să refuze acestei persoane viză. Eu, uh, să fiu sincer, n-aș fi mers în această vizită dacă unii colegi s-ar fi refuzat vizita. Nu vă critic ați mers, însă consider, cred că autoritățile indiene au, au făcut acest lucru în mod intenționat și nu, m-au, nu v-au informat la timp în legătură cu regimul vizelor. Dacă v-ar fi spus din timp că eu nu o să primesc viza, sunt sigur că dumneavoastră, stimați colegi, ați fi obiectat și v-ați fi gândit foarte bine dacă mai vreți să mergeți sau nu. Eu sunt de acord să avem acorduri comerciale cu alte țări, sigur nu mă opun la așa ceva. Dar când facem asta, trebuie să ținem cont de dreptul omului și, după cum spunea domnul Preda, trebuie ca acestea să joace un rol de-a dreptul central, esențial atunci când încheiem un acord comercial. Cred că mergem mai departe. Uitați ce spune în uh, acest comunicat. Se încurajează cooperarea ulterioară între cele două parlamente prin vizite. E bine, astfel de vizite, sigur, n-ar trebui să fie împiedicate. Observațiile vor fi incluse într-un raport privind relațiile cu India, care este în prezent redactat. Ar trebui să se spună în acest raport că mi s-a refuzat viza. Ar fi trebuit să mi se permită să merg acolo, la fel cum, cum mi s-a permis colegilor și ar trebui să avem posibilitatea de a vorbi despre aceste încălcări ale drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg! Noi am spus interlocutorul indian că am vrea să avem un grup de prietenie cu Europa în Parlamentul indian și am invitat uh, pe președintele Comisiei lor pentru relații externe să vină să ne viziteze. Uh, deocamdată doar uh, președintele Camerei face astfel de vizite. Domnule Bashir, în prezent nu putem să spunem decât că regretăm foarte mult că nu ați primit la timp uh, viza, din ce motive or fi fost. Mai avem uh, doi vorbitori pe listă, doamna Oco și doamna Gheu. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru spiritul de diplomație de care ați dat dovadă. N-a fost ușor, date fiind condițiile de la fața locului. Însă a fost o, o deplasare extrem de interesantă. Am putut să vedem cam care este poziția geopolitică a Indiei și ce înseamnă Europa pentru ei. Vizita, prin urmare, a fost una plină de învățăminte și eu doresc să felicit pe ambasadorul Uniunii Europene, care a fost o gazdă extrem de primitoare și care a încercat să facă tot ce a fost posibil în condițiile în care erau trei delegații în același timp ministrul de externe era bolnav, președintele secțiunii europene era și el în deplasare acolo, însă am avut o discuție extrem de interesantă cu foști ambasadori privind situația relațiilor externe. E vorba de persoane care consiliază Ministerul Indian de Externe și au fost foarte sinceri și deschiși în ceea ce privește relația cu Europa, strategia de securitate, provocările viitorului pentru India. Sunt de acord cu ce a spus domnul Preda, eh, că trebuie să punem accentul eh, noi, Parlamentul European, pe drepturile omului, dar în același timp ar trebui să ascultăm puțin eh, ce spun și celelalte părți, să vedem care e și opinia lor. Probabil trebuie să fie mai bine informați, trebuie să li se arate care ar fi semnificația acestei relații pentru ei, după cum ne-au spus-o câțiva interlocutori la momentul respectiv. Vizita a fost interesantă, informativă și, uh, ținând cont că India alte priorități decât noi, uh, Cred că am reușit să obținem foarte mult în aceste două zile. Mulțumesc! Mulțumim și acum doamna Gheu. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, apreciez foarte mult ce ați făcut în calitate de președinte al acestei delegații. Au fost într-adevăr probleme. Eu trebuie să vă spun că am fost în două delegații, nu doar delegația Fecii și delegația pentru India, și experiența mea în ansamblu a fost una pozitivă. Bine, din păcate n-am reușit să combinăm unele dintre aceste întâlniri, pentru că delegația, în relația cu India, în prima zi am reușit să ne întâlnim cu patru miniștri. Și întâlnirile pe care le-am avut la nivel guvernamental uh, pentru Parlamentul European, vorbim de un total de mai bine de 20 la nivelul celor trei delegații. Deci nu cred că se poate vorbi de uh, uh, vreo intenție clară de a submina această vizită a Parlamentului European din partea indiană. Apoi, dacă ne uităm la ce a făcut delegația AFET, ne-am întâlnit cu omologii noștri, Comisia de Resort din Parlamentul Indian. Am avut această ședință, Cristian, toți au fost invitați, au avut loc discuții și ne-au invitat la prânz. Și dacă vă uitați ce a scris presa, a scris foarte mult, timp de o săptămână. Nu cred că Parlamentul a, a, a fost menționat mai des uh, uh, decât în această săptămână. Majoritatea ziarelor naționale, media online, ziarele financiare, economice, toate au vorbit de acest lucru. Înțeleg că, bun, nu ne-a primit eh, primul ministru, dar ni s-a spus clar că e perioada electorală, era o, o, o dată extrem de importantă pentru calendarul electoral. Asta a fost. E important să ne gândim la ce lecții am învățat. Odată, e clar că trebuie să avem o prezență mai de durată. Nu încep cu o conferință de presă. Conferința de presă o ai la sfârșitul vizitei, nu când ajungi. De asemenea, cred că în viitor ar trebui să ne asigurăm că nu mai avem atât de multe delegații în același timp, pentru că ei nu înțeleg diferențele între o delegație și alta și asta a creat multe confuzii care delegație să se, înțeleagă, să se întâlnească cu cine. Și asta e important. Apoi, în legătură cu comentariile domnului Bashir, este regretabil că i s-a refuzat viza, da. Eu n-am avut nevoie de viză, alții n-au avut nevoie de viză în trecut. Colegi care de asemenea au vorbit despre uh, uh, probleme din Cașmir au primit viza. Domnul Karim, care e și acum parlamentar, a avut întâlniri la cel mai înalt nivel. Deci nu, nu cred că putem personaliza chiar atât de mult situația, să spunem că ar fi vorba de pozițiile domnului Bashir, de cine este dânsul. S-a întâmplat trei sau patru colegi n-au avut nevoie de vize, eu am fost printre ei, nu știu uh, situația celorlalți, dar în esență cred că trebuie să, să mergem înainte pe direcțiile pozitive identificate. Eu am avut impresia că am avut o, o primire destul de cordială și au fost cuvinte amabile despre Uniunea Europeană, despre Parlament, despre intenția de a coopera cu ei îndeaproape. aproape. Sper că un singur incident nu va afecta negativ restul relației noastre cu această țară. E important să mergem înainte, e important să avem o imagine de ansamblu și să creăm parteneriate strategice. Mulțumim, spune domnul președinte, nu mai sunt alte persoane pe listă. Mulțumim domnilor Zovco și Gil pentru pozițiile mai pozitive vizând această deplasare. Doresc și eu să mulțumesc acelor reprezentanți ai autorității indiene care au dat dovadă de, de uh, un spirit de cooperare remarcabil. Uh, mulțumim delegației noastre din Delhi care au organizat foarte bine această vizită și colegilor de la Secretariatul AFET. Însă, unele din lucrurile spuse în această dimineață vor trebui avute în vedere atunci când pregătim următoarea deplasare în Pakistan. Asta e clar. Uh, mai ales uh, ideea că e mai bine să comunicăm cu presa la finele vizitei și nu la sosire. Însă, bun, au fost situații care n-au putut să fie evitate. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, încheiem acest punct, ceea ce înseamnă că punem punct acestei ședințe de comisie. Avem o întâlnire în camera biroului lărgit peste două minute.